cu maximă atenție punctele dumneavoastră de vedere și, așa cum spunea și domnul președinte, vom ține seama de dezbaterea de aici și la nivelul miniștilor și la nivelul serviciilor comisiei. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă Malmström. Intervenția dumneavoastră încheie dezbaterea. Votul, așa cum spuneați, va avea loc în cadrul primei sesiuni plenare din luna mai. Acum, declarațiile Consiliului și Comisiei privind Uh, registrul cu numele călătorilor. Dau mai întâi cuvântul domnului președinte al Consiliului, domnului López Garrido. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. De acuerdo con el Tratado de Lisboa, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, președinția Consiliului a prezentat Parlamentului două acorduri cu privire la utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor, Famosul acord PNR. Unul în 2007 cu Statele Unite și altul din 2008 cu Australia. Și s-a cerut uh, Parlamentului European să aprobe aceste ambe, a, a, ambe acorduri în așa fel încât acestea să poată să intre în vigoare în mod definitiv, pentru că deocamdată se aplică doar uh, în mod provizoriu, tranzitoriu. Parlamentul European, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, este cel care va trebui să hotărască dacă va adopta, dacă va aproba sau nu aceste acorduri și în ce condiții se pot împărtă, împărți, împărtăși uh, cu țările terțe uh, datele și numele celor care figurează în registru cu numele pasagerilor. Consiliul înțelege foarte bine fapt care sunt preocupările Parlamentului European și asta ca o continuare a dezbaterei pe care am avut-o anterior. Parlamentul European are îngrijorări în ceea ce privește punerea în comun, uh, culegerea și punerea în comun a acestor date personale. Faptul că o persoană va fi inclusă pe o listă de pasageri pentru a uh, circula, pentru a merge în afara Uniunii Europene. De aceea, Consiliul a cerut Comisiei să prezinte un document general de orientare în acest, uh, pe această temă. Trebuie să vă spun că proiectul de rezoluție uh, ne este satisfăcător, este foarte corect, are o abordare constructivă și uh, deocamdată votul nu a avut loc pe marginea acestor acorduri, și vedem că proiectul de rezoluție cere, în plus de aceasta, să existe un mecanism adecvat pentru a putea revizui aceste acorduri. În cazul acordului cu Statele Unite, e adevărat că există deja un raport uh, referitor la modul în care funcționează acordul și modul în care acesta poate fi revizuit și în momentul în care Comisia și-a înaintat recomandările pe marginea acestui acord cu Statele Unite, cu siguranță dumneavoastră veți uh, fi imediat ținuți la curent de, cu poziția uh, Consiliului. În ceea ce privește acordul cu Australia, acolo nu a existat nicio revizuire și cred că revine Comisiei uh, sarcina de a determina dacă se poate opera o revizuire a acordului înainte de a avea un nou mandat de negociere. În momentul în care Comisia va propune noile mandate de negociere cu Statele Unite și cu Australia, bineînțeles, Consiliul le va analiza de aproape. Și, ca întotdeauna, bineînțeles, vom ține seama de dorințele și solicitările Parlamentului. Acum, în ceea ce privește solicitarea Consiliului către Comisie pentru a obține un regulament mai general, mai amplu în ceea ce privește utilizarea datelor cuprinse în registru cu numele pasagerilor, trebuie să amintim faptul că în 2007 Comisia a propus deja o decizie cadru în acest sens pe, sub președinție suedeză s-a adoptat o decizie și anume să nu se continue cu această decizie cadru pentru că președinția suedeză era de părere că trebuie mai întâi să intre în vigoare tratatul de la Lisabona și că această materie va deveni uh, materie de codecizie după intrarea în vigoare a unui astfel de a, a, acestui tratat. De aceea nu s-a luat nicio hotărâre cu privire la un uh, cadru general referitor la acest registru cu numele pasagerilor care călătoresc în afara Uniunii Europene și acest lucru nu se poate face până când Comisia nu ne va promite, propune o directivă pe această temă și, bineînțeles, până când Parlamentul nu va fi analizat această propunere de uh, directivă. Mă amintesc faptul că doar în luna noiembrie tratatul de Sabon a intrat în vigoare. În orice caz, eu cred că suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește criteriile și orientările care pot fi incluse în uh, proiectul de rezoluție și nu numai în proiectul de rezoluție, ci și în rezoluția în sine a Parlamentului European. Există trei elemente pe care eu le-aș sublinia. Mai întâi, datele pot fi utilizate doar în scopul în care acestea au fost solicitate. Așa cum spuneam adinaur. Adinaur s-a vorbit despre uh, Uh, acordul SWIFT. Apoi, în al doilea rând, colectarea acestor date trebuie să se facă în uh, concordanță cu legislația în vigoare. Și, în plus de aceasta, e nevoie de garanții și de uh, criterii clare în ceea ce privește transferul acestor date. Iată, deci, trei principii, trei aspecte importante asupra cărora suntem cu toții de acord. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule López Garrido. Dau acum cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, domnule președinte al Consiliului. Importanța colectării datelor PNR e recunoscută de un număr tot mai mare de state din uh, lume, inclusiv uh, statele membre ale Uniunii Europene. Aceste date sunt folosite pentru a combate actele de terorism. Sigur că uh, data, protecția datelor trebuie respectată și că datele PNR nu sunt folosite decât pentru uh, obiective specifice. Și în acest sens, Uniunea Europeană a semnat uh, acorduri Uh, cu uh, privire la transferul de date. Două dintre aceste uh, acorduri, cel cu SUA și cu Australia, sunt în curs de validare. Dumneavoastră propuneți amânarea încheierii acestor acorduri și veniți cu o serie de cerințe pe care le impuneți Comisiei în ce privește acordurile PNR cu toate celelalte state. Și de asemenea propuneți ca cerințele din directivele privind acordurile PNR să fie toate respectate securitate. În ce privește acordul cu Canada, el uh, conținea o uh, decizie foarte clară, însă acest document a expirat în 27 septembrie anul trecut și un nou acord ar trebui renegociat cu Canada. Din motive practice, nu s-a putut face acest lucru înainte de septembrie 2009. Însă, aceasta nu slăbește importanța protecției datelor PNR în ce privește transferul cu Canada. Acordul PNR în sine nu are o dată limită, nu a fost niciodată fixată și deci continuă să fie în vigoare. Ehm, Într-o scrisoare adresată Comisiei, președinției Consiliului și statelor membre, autoritatea canadială privind protecția datelor uh, a subliniat că acest acord va rămâne în vigoare până când se va încheia un nou acord. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei, doamnei Sofie Inteveld uh, și raportorilor din partea grupurilor politice pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă și de faptul că aceste acorduri cu SUA și cu Australia rămân în vigoare până la renegociere. Între timp, aș veni cu trei recomandări în ce privește negocierile ca parte a pachetului PNR. În primul rând, acest pachet ar trebui să conțină o comunicare cu privire la o strategie externă globală, PNR, care să conțină cerințe uh, care uh, ar trebui să fie respectate în orice acord uh, PNR cu un stat. Apoi, renegocierea cu Australia și cu Statele Unite ar trebui să uh, se facă în baza unui nou mandat și un nou mandat ar trebui acordat și pentru renegocierea cu uh, Canada. Și apoi ar trebui înfăptuită o evaluare de impact. Acest pachet ține cont de recomandările prezentate în rezoluția Parlamentului European, dar și în rezoluția din noiembrie 2008. Mai mult, se ține cont și de avizul Controlului European pentru Protecția Datelor a uh, grupului articolul 29 privind protecția datelor și uh, uh, ține cont și de recomandările autorităților naționale de protecția datelor. Cred că Trebuie să ne asigurăm că avem o coerență și consecvențe între politicile interne și externe europene privind PNR-ul. Deci, în concluzie, doamnă președinte, salut această rezoluție, vom ține cont de recomandările dumneavoastră și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră pe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Are acum cuvântul uh, vorbitorii în numele grupurilor politice. În primul rând, are cuvântul domnul Axel Voss, două minute. Vielen Dank. Ähm, sehr geehrte Frau Kommissarin. Mulțumesc, doamnă comisar, domnule reprezentant al Consiliului. Ca și în cazul SWIFT, e vorba aici de combaterea terorismului și a criminalității internaționale. Încercăm să asigurăm respectarea drepturilor tuturor și a dreptului la viața privată. Înțelegem că atât în Europa cât și în lumea întreagă, mobilitatea este tot mai mare și deci nu se mai poate uh, garanta suficientă securitate în lipsa acestor acorduri. Între această, în această epocă digitală, înțelegem că în materie de informare și de protecția datelor private, trebuie luate măsuri specifice de protecția datelor cu caracter privat. De aceea, mi se pare indispensabil să uh, ne asigurăm că se respectă toate aceste drepturi, iar lucrurile acestea trebuie stabilite clar. Toate măsurile de control trebuie întreprinse, desigur, și cele care se leagă de termenul de stocare a datelor și toate celelalte, toate acestea trebuie să se regăsească în acord. De asemenea, ar trebui să ne gândim dacă nu trebuie prevăzute derogări, exceptări în cazurile de forță majoră, de situații excepționale. În cazul PNR este vorba de combaterea uh, criminalității grave, cum ar fi traficul de copii, uh, pedofilia, comerțul de droguri, traficul ilicit cu droguri așa mai departe. Deci, cred că este foarte important să se ia o decizie în cadrul PNR, dar poate nu imediat, poate nu acum. Poate că ar trebui mai întâi să stabilim care sunt modelele pe care trebuie să ne întemeiem. Ar trebui poate ca Comisia să stabilească un cadru de negociere care să țină seama și de intențiile și dorințele noastre în materie de protecție a datelor cu caracter privat. Ar trebui poate să ne gândim și cum să procedăm pentru a organiza cât mai bine combaterea terorismului și a criminalității împreună cu partenerii noștri transatlantici în cadrul unei abordări instituționale comune. Va trebui să ne gândim la o astfel de abordare comună, pentru că ea va reprezenta un pas înainte în combaterea la nivel mondial a uh, luptei, a uh, criminalității și a terorismului. Mulțumesc! Ja, schön Dank, Frau Vorsitzende. Doamna Zipel, patru minute. Mulțumesc, doamna președinte. Există într-adevăr elemente comune între dezbaterea de acum și dezbaterea SWIFT, dar există și diferențe între cele două dezbateri. Dacă Parlamentul ar fi trebuit să voteze astăzi asupra dosarului BNR, nu am fi, PNR, nu am fi avut decât o singură posibilitate. Și anume să votăm în mod negativ. Vă voi explica motivele în detaliu. De aceea E motivul pentru care nu am fost foarte încântată în momentul în care am discutat despre amânarea acestui subiect. Dar existau totuși motive întemeiate pentru ca dezbaterea să fie amânată. Însă asta nu înseamnă că acest vot trebuie să fie amânat în mod nedefinit. Asta nu înseamnă că timp de ani de zile ne vom mulțumi cu un acord provizoriu. Pentru noi este deosebit de important să ajungem la un nou mandat de negociere. Preferabil ar fi înainte de vară, în așa fel încât să știm în mod clar cum anume aceste date vor fi uh, tratate, cum anume aceste date vor fi stocate. Trebuie să știm toate detaliile. Aș dori să profit de ocazie pentru a evoca și o altă și un alt subiect, și anume, care sunt datele care trebuie transmise? da, registrul cu numele pasagerilor cuprinde 19 categorii de date diferite, iar din discuțiile pe care le-am avut, dacă am înțeles eu bine, se pare că ar fi posibil să se obțină profilul unei persoane plecând de la aceste categorii de date. Cei cu care dorim să încheiem acest acord ne spun nu, nu, noi nu vrem să facem asta, nu vrem să profilăm oamenii, ă, după ce am utilizat datele le ștergem. Însă dacă nu se utilizează aceste date care ar putea servi la construirea unui profil, mă întreb eu oare trebuie ca aceste date să fie um, cu adevărat uh, colectate, trebuie să fie transferate în momentul în care se încheie un acord? Iată o întrebare importantă. Apoi, trebuie să vedem care sunt prevederile pentru protecția datelor, pentru acele date pe care le vom transmite. Avem un acord cu Australia și în acest acord prevederile sunt diferite. Nu în fiecare acord prevederile sunt identice. Deci de fiecare dată când vom accepta un acord, va trebui ca un anumit număr de norme să fie armonioase, uniforme, să știm exact la, cum se vor organiza lucrurile în detaliu. La început se precizează lucrurile doar în general. Se spune, da, luptăm împotriva terorismului. Acum se evocă alte idei și anume anumite crime foarte grave, foarte bine, dar haideți să intrăm în detalii. Știm foarte bine că în sânul Uniunii Europene culturile juridice, legislația este, sunt foarte diferite de la o țară la alta, la alta și știm foarte bine că definiția unei crime dintr-o țară nu este poate identică cu definiția aceleași uh, crime într-o altă țară. Deci de aceea trebuie să intrăm în detalii și să știm exact despre ce este vorba. Apoi, bineînțeles, dacă aceste date vor fi transmise în cazul unor astfel de uh, uh, crime grave, trebuie ca lucrurile să fie definite prealabil. Apoi, sper că va exista un schimb de informații uh, și asta în mod repetat cu celelalte instituții. Președintele Consiliului ne-a spus că va avea loc o revizuire a acordului cu Statele Unite, însă noi, oficial, încă nu am primit rezultatele unei astfel de revizuiri. O revizuire datează din luna februarie. Noi ne-am dorit ca pe viitor aceste documente să fie uh, redactate rapid și să fie rapid transmise Parlamentului European. Ne dorim să ajungem la un acord unic, uniformizat. Chestiunea aceasta a datelor poate fi încă analizată uh, mai în detaliu, însă pe baza discuțiilor actuale sunt convinsă că vom ajunge la un acord acceptabil pentru toată lumea. Mulțumesc, doamna Sipel uh, are cuvântul doamna Intervelt. Um, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru o cooperare foarte rodnică. Am avem această rezoluție comună. Sigur că nu este faza finală a negocierilor cu privire pe această temă și textul va continua. Astăzi e nevoie de aviz din partea Consiliului pe baza celor două acorduri, cel cu SUA și cel cu Australia. Parlamentul European a criticat întotdeauna folosirea și transferul de date PNR. În 2004, Parlamentul a cerut anularea acordului cu uh, SUA în fața Curții de Justiție și ar fi o dovadă de inconsecvență cu poziția noastră anterioară să dăm consimțământul uh, fără niciun fel de condiție. Însă, Parlamentul, ca întotdeauna, a fost cooperant și a dat dovadă de responsabilitate și știm că dacă am anula aceste acorduri, cele două acorduri, vom avea o lipsă totală de certitudine pentru companiile aeriene și pentru cetățeni. Deci propunem să suspendăm votul și cerem Comisiei să redacteze o poziție coerentă pe baza unui singur set de principii și constat cu plăcere că Comisia și Comiliul au adoptat această strategie și că și-au exprimat angajamentul de a lucra repede și în mod flexibil și deci că uh, ne va fi supus acest uh, pachet PNR, cum e el numit, înainte de vacanța de vara. Ă, această abordare pragmatică este foarte importantă pentru că tot mai multe țări solicită transferul de ă, date privind pasagerii. Sigur că avem ă, acordul cu Canada care a expirat, nu știm care este încă statutul juridic, de asemenea și această propunere de a avea un set unic de acorduri PNR. E nevoie de o serie de cerințe, de principii minime pentru pachetul PNR și ele sunt uh, condițiile pe baza cărora noi ne vom da consimțământul. Conceptul cheie aici este proporționalitatea, pentru că trebuie să ni se demonstreze în mod convingător că nu vom putea obține același obiectiv cu mijloace uh, care să reprezinte o îngrădire a vieții private. Ne gândim la datele ESTA în acest context și trebuie să facem o distinție foarte clară între colectarea, culegerea masivă și folosirea datelor a tuturor uh, călătorilor, uh, de exemplu uh, profilarea și exploatarea datelor pe de o parte și pe de altă parte căutări țintite pentru suspecți, a identifica o persoană care figurează pe o listă aeriană. E o situație complet diferită, deci trebuie să facem o distinție clară. În al doilea rând, trebuie să existe o limitare a obiectivelor în conformitate cu rezoluția noastră. Și noi insistăm ca datele să fie folosite doar pentru respectarea uh, drepturilor uh, și pentru combaterea terorismului și aceasta pe baza unor definiții foarte clare. De exemplu, uh, combaterea terorismului și a criminalității organizate. Trebuie să știm de ce este vorba. Orice folosire a datelor PNR trebuie să respecte normele europene de protecție a datelor. E răspunderea noastră principală să, să respectăm interesele cetățenilor europeni. Ei au dreptul să știe că în relațiile internaționale și în politicile noastre interne se respectă legislația europeană. În fine, doamnă președinte, recunoaștem că e nevoie de acea, ca autoritățile de respectare a legii să primească uh, mijloacele necesare în această eră în care mobilitatea este fără precedent, dar trebuie să ocrotim și drepturile și libertățile fundamentale și cred că în acest pachet PNR avem o șansă să obținem acest lucru. Mulțumesc, doamnă Intervelt. Are cuvântul domnul Ian Filic Albrecht, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu am de gând să repet ceea ce a spus deja ceva mai devreme colega mea. Aș dori pur și simplu să fac câteva observații cu caracter general. Nu știu dacă ați văzut filmul Minority Report. Dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand cu mare căldură. Uh, autoritățile penale ale viitorului încearcă, prin intermediul unui sistem de pre-crime, să îi prindă pe potențiali infractori înainte ca aceștia să fie comis orice fel de infracțiune. Acești pre-cops, adică polițiștii viitorului, încearcă să analizeze ce se întâmplă și să anticipeze și să evite infracțiune. Este un sistem infailibil care garantează un nivel ridicat de siguranță și pot să vă spun că însuși directorul este vizat al acestei instituții și totul se prăbușește, tot sistemul. Nu să vă plictisiți, e un film destul de actual, însă ideea de a avea acces în legătură cu toți pasagerii pentru a constitui un profil al acestora, și asta din 11 septembrie, Până la urmă, exact asta se întâmplă de atunci în Statele Unite, iar acest acces necontrolat contravine tuturor prevederilor privind protecția datelor la nivel de Uniune Europeană. În același timp însă reprezintă și o încălcare a principiilor uh, privind prezumția de nevinovăție sau arbitrarul. Uh, Acordul cu Statele Unite, acordul cu Australia privind accesul la datele despre pasageri reprezintă o încălcare gravă a dreptului uh, european și a statului de drept și asemenea, doamne Intveld, am tot spus acest lucru și încă de mai multe ori. Parlamentul European nu poate să confirme acest lucru, așa încât cerem atât Comisiei cât și Consiliului să ne prezinte un nou mandat garantând concetățenilor noștri că aceștia vor fi protejați în fața unui astfel de sistem. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Czarnecki, două minute. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja nie jestem tak znakomitym krytykiem filmowym. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu sunt un critic cinematografic atât de priceput pe cât este antevorbitorul meu. Și nici măcar uh, nu-mi propun să facem o dezbatere cinematografică. Eu aș zice că mai bine să revenim la ceea ce face obiectul discuției noastre. Acest registru PNR ar trebui să fie o chestiune cât se poate de clară, fără niciun fel de umbră de îndoială și în scopuri comerciale chiar ar putea fi folosit pentru a combate infracționalitatea organizată. Însă, să zicem clar și răspicat, problema care se pune s-a transformat într-un motiv de divergențe între Parlament și Consiliu. Proiectul a fost elaborat în mod autonom de către Consiliu, fără să existe niciun fel de colaborare cu Consiliul și acest lucru a dus la efecte negative. De ce? Deoarece, astfel, aceia care sunt în favoarea comunicării și transmiterii datelor s-au transformat în adversarea acestui proiect pe bună dreptate, pentru că ei vor să sublinieze intenția lor de a garanta această codecizie. În ceea ce privește PNR-ul, trebuie spus că ei se opun tocmai acestei ultime soluții, adică fix cei care la început erau în favoarea acestei idei, asta datorită modului în care Consiliul a tratat Parlamentul și acest lucru nu se întâmplă pentru prima oară. De asemenea, începând de astăzi, trebuie să dăm dovadă de forță în fața Consiliului și trebuie să-l pedepsim pentru îngânfare. Și, după părerea noastră, noi, deputații polonezi, nu facem altceva decât să aruncăm uh, copilul cu apa din copaie. Până la urmă, uh, cum să respectăm noi Consiliul când el nu ne respectă pe noi? Pentru că așa ne pierdem orice capacitate de a combate uh, criminalitatea organizată. Doamna Svensson, două minute. Palman, Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de antevorbitorii mei, Aș dori uh, să-l felicit uh, pe domnul Albrecht în legătură cu comparația sa din lumea filmului. Adesea este important să ne folosim de repere culturale în uh, argumentația noastră. În egală măsură putem um, aduce și critici societății astfel. Vreau să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru Uh, eforturile sale de protejare a siguranței juridice și a integrității. Alaltă președinț- președinția spaniolă a spus că aviația reprezenta um, o piatră angulară a libertății cetățenilor și trebuie să ținem minte acest lucru când discutăm despre registrul pasagerilor, fiindcă acest registru hotărăște cine are dreptul să zboare și cine nu. Iar acest lucru influențează drepturile omului, nu doar libertatea de mișcare, dar în egală măsură influențează și unele uh, convenții internaționale semnate cu privire la drepturile omului. Scopul Uniunii Europene, acela de a ocroti libera circulație, este eliminarea granițelor interne în Uniunea Europeană pentru înlesnirea circulației. Acest lucru s-a întâmplat, uh, dar nu pentru toată lumea, nu, pe, nu și pentru refugiați și pentru azilanți, care uh, de cele mai multe ori sunt femei și copii, iar uh, alții hotărăsc în numele lor dacă ei au dreptul să zboare sau nu, iar adesea această chestiune poate fi una pe viață și pe moarte pentru acești oameni. Iată de ce noi, în Parlamentul European în, și în Comisie, analizăm îndeaproape modul în care se va folosi acest registru, fiindcă aici este vorba despre libertatea de circulație, dar și despre convenții internaționale, precum și despre drepturile cetățenilor, drepturi cetățene și civile. Mulțumesc, văd că Următorul vorbitor nu este, deci domnul Busutil are cuvântul două minute. Grazie, signora President. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să fac trei observații. Am vorbit despre SWIFT și am ajuns la concluzia că trebuia să tragem niște învățăminte din ce s-a întâmplat. Prima lecție este că dacă ai mai multă putere, ai și mai multe răspundere care ți apasă pe umeri. Și am văzut cum s-a comportat Parlamentul în ce privește SWIFT și haideți să vedem ce se va întâmpla cu acordul PNR. Eu cred că Parlamentul a dat dovadă că a înțeles tocmai această primă lecție, că dacă are mai multă putere, are mai multă influență, atunci are și mai multe responsabilități. O a doua observație. Din punctul meu de vedere, această bază de date este absolut indispensabilă. Trebuie să facem tot ce putem pentru a lupta împotriva terorismului și pentru a asigura securitatea cetățenilor. Indiferent ce se va întâmpla cu cetățenii noștri, totul se va, totul se va întoarce împotriva noastră. Vom fi întrebați ce ați făcut pentru a ne prezerva securitatea. Bineînțeles că protecția datelor, protecția datelor personale sunt niște chestiuni care ne îngrijorează și de aceea noi am făcut tot ce am putut pentru a ajunge la o înțelegere care oferă garanții. Garanții cetățenilor, lucruri care ne oferă certitudinea că datele cu caracter personal sunt protejate cât mai bine cu putință. Eu cred că această rezoluție este una echilibrată și care reflectă voința Parlamentului și scopurile sale finale. Arătăm că avem o anumită putere și o exercităm cu simțul răspunderii și vreau să o felicit pe doamna raportoare pentru munca sa excelentă. Vă mulțumesc, domnule Busutil, spune doamna președinte. Acum are contul domnul Cadraui pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, dragi colegi, stimați președinte președinției Consiliului, această dezbatere în legătură cu datele PNR seamănă foarte mult cu discuția pe care am avut-o în legătură cu subiectul SWIFT. Cu alte cuvinte, trebuie să încercăm să ajungem la un echilibru în ceea ce privește protejarea vieții private pe de-o parte și siguranța pe de altă parte. Însă și una și cealaltă trebuie să fie luate în calcul, iar aviația europeană a fost afectată foarte mult în ultimele zile și acest lucru ne-a făcut să ne dăm seama de cât de important uh, este rolul transportatorilor de bunuri și persoane. Toată lumea se suie într-un avion mai devreme sau mai târziu și este de neacceptat să fim obligați să încărcăm atât de multe date ori de câte ori luăm avionul. Nici măcar nu se știe cât timp vor fi stocate aceste date și de către cine. Și autoritățile din Statele Unite s-au folosit de tot felul de surse de informații de multă vreme pentru a stabili dacă o persoană este sau nu suspectă prin intermediul cererilor de viză și a verificărilor din aeroporturi. Și recent am fost la un centru astfel PNR în um, Washington și există acolo o echipă care lucrează 24 de ore din 24 care nu face altceva decât să parcurgă liste întregi de sute de mii de oameni și fac din asta liste mai mici de persoane Uh, care s-a refuzat accesul pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Și se poate, într-adevăr, prezenta o contestație administrativă, însă numai atât uh, în ceea ce privește interdicția de a intra, să zicem, pe teritoriul Statelor Unite. Deci, trebuie să existe totuși un standard minim Sunt uh, de acord cu colegii noștri și anume că acest termen trebuie să fie clar stabilit și trebuie să corespundă și standardelor de protecție a datelor la nivel european. Acest lucru este valabil și în momentul în care datele sunt transmise mai departe către alte state terțe, dacă se întâmplă acest lucru. Cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă claritate în legătură cu așa date delicate în ceea ce mă privește, există încă o serie de chestiuni care mai pot fi interpretate diferit. Cred că avem nevoie de un nou mandat de negociere și asta cât mai repede cu putință, un mandat care să țină cont de chestiuni nesoluționate care au rămas. Cred că și Consiliul și Comisia au avut o abordare foarte constructivă și aștept cu nerăbdare să lămurim și alte probleme. Și acum, doamna Sargentini, timp de o minut și jumătate. Er Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am atins deja apogeul tensiunii, acum lucrurile se mai calmează. Am avut o prezentare din partea doamnei Indveld, vom avea declarații din partea Consiliului și Comisiei. Sunt de acord că nu putem, că trebuie să avem o orientare clară pentru PNR în toate tratatele pe viitor uh, și să transferăm doar datele necesare obiectivului de uh, combaterea terorismului. Trebuie să spunem răspicat că acesta este obiectivul și să nu ne, să nu ne aplecăm și asupra altor obiective. Trebuie să ne asigurăm că datele nu sunt stocate mai mult decât este nevoie și că există o, o dată foarte clară până la care pot fi stocate tratatul privind drepturile fundamentale ale omului este obligatoriu acum, trebuie să ținem cont de acest lucru într-un tratat viitor privind registrul pasagerilor. Acum este momentul potrivit uh, să transmitem acest, document mai, acest lucru mai departe Agenției Europene privind drepturile omului și aș dori ca Comisia să facă acest lucru. într -un, încă un aspect care trebuie reținut este că este faptul că acum uh, a creat un obicei ca în momentul în care cetățenii comunică cu Statele Unite ale Americii, o fac uh, printr-o uh, o companie terță, și anume o companie aeriană. Trebuie să dai uh, acces la datele tale acestei companii, dar companiile aeriene nu doresc să, do- să joace acest ro- rol de intermediar. Mulțumesc, doamna Ernst, un minut. Vă mulțumesc! Un cântec german vorbea despre libertatea deasupra norilor. Și m-am gândit la acest cântec uh, când um, m-am gândit că o să iau cuvântul în cadrul acestei dezbateri. Acordul PNR are deja un impact asupra acestei libertăți. Un membru al grupului nostru, de exemplu, a avut deja probleme. Avionul său nu a putut să survoleze spațiul aerian american pentru că existau uh, pasageri care erau uh, susceptibili să nu fie primiți pe teritoriul american. Și până la urmă, autoritățile și-au dat seama că era vorba despre o greșeală. Prin urmare, în ciuda faptului că adunăm uh, cantități enorme de date despre pasagerii de la bordul avioanelor, până la urmă nu avem reglementările necesare pentru a pune niște limite și pentru a asigura un filtru, niște controle. De aceea, eu cred că noi nu trebuie să susținem soluția în vigoare, deoarece, cum spuneam, lucrurile nu sunt suficient de bine țintite, nu sunt eficiente. Ar fi mai bine să facem o analiză proactivă, să cerem părerea juriștilor, să vedem exact cazuri concrete a anumitor pasageri și, în primul rând, trebuie să permitem uh, companiilor aeriene uh, europene să aibă acces la datele americane. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Weber, două minute. Zunächst, äh, auch ich möchte einen kurzen Vergleich mit der SWIFT-Debatte äh, ziehen Mulțumesc foarte mult și eu aș dori să încep prin a face o mică comparație în legătură cu dezbaterea cu privire la SWIFT. M-am bucurat foarte mult să aud pe reprezentantul Consiliului formulând noi obiective și am fost foarte surprinsă să constat ce reacție a suscitat la nivelul Consiliului această dezbatere în legătură cu tratatul de la Lisabona. Sper că atitudinea pe care o avea va fi aceeași în momentul în care vom vorbi și despre PNL și în momentul în care va trebui să ne batem pentru a sprijini um, rezultatele acestuia. Cred că suntem cu toții de acord că în ceea ce privește celeitudinea juridică a linilor aeriene și în ceea ce privește siguranța cetățenilor noștri, sunt necesare astfel de acorduri, iar uh, standardele pe care noi le dorim sunt clar prevăzute în rezoluția comună. În al treilea rând, aș mai face referire la o problemă care nu are direct uh, legătură cu tratatul, ci care are legătură cu problema de care discutăm aici. E vorba de dezbaterea în cadrul Consiliului și anume dacă un registru european. Ultima amenințare teroristă s-a înregistrat în cazul Detroit, atunci când un posibil uh, terorist uh, s-a îmbarcat într-un avion uh, îndreptându-se către Detroit. Se știa că era vorba de o persoană periculoasă, însă cei care au stabilit dacă persoana respectivă putea să urce sau nu, nu dispuneau de informațiile necesare pentru a lua aceste decizii. Așadar, nu consider că problema o reprezintă lipsa de date și nu cred că uh, nu se știe și nu se știa cine sunt persoanele uh, periculoase, problema este că datele trebuie să fie disponibile acolo unde este nevoie de ele pentru a se evita pericole. La Toledo, președinția Consiliului a făcut o propunere și anume de a se uh, asigura o mai bună comunicare în rețea a informațiilor și s-a ținut cont de această propunere, uh, însă uh, s-a propus și uh, strângerea de date, de categorii de date. Cred că aceasta este soluția cea mai simplă pentru mici de externe, în loc să se apuce acum să strângă alte categorii de date. Cu alte cuvinte, să stabilească o rețea între autorități, ceea ce le permite să combată mai eficace terorismul. Și acum are cuvântul doamna Tania Fag în timp de 3 minute. Diucea. Da Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt sigură că toți europarlamentarii știu cât de importantă este informația exactă privind garantarea securității. Haosul din sectorul aerian ne arată cât de multe persoane călătoresc cu avionul în fiecare zi și acest lucru l-am înțeles din cifrele exorbitante pe care le-am uh, văzut acum în uh, situația recentă care s-a creat în sectorul aviatic. Și fiecare călător uh, își pune datele la dispoziția autorităților care combat crima organizată. Nu mă deranjează acest lucru, bineînțeles. Dacă Dacă eu îmi pun la dispoziție datele, nu mă deranjează faptul că le folosesc autoritățile. Mă deranjează însă faptul că în ceea ce privește registrul pasagerilor nu există un set clar de criterii în ceea ce privește datele care trebuie furnizate și nu știm care sunt obiectivele. La ce vor fi folosite aceste date, aceste informații? Sper că va exista un mandat pentru acest acord chiar înaintea verii și poate acordurile Uniunii Europene cu state individuale vor avea aceeași natură, cu aceleași standarde de securitate, de siguranță și de protecția datelor. Care vor fi măsurile folosite pentru a ne asigura că datele din registrul pasagerilor nu uh, cad în mâini greșite, nu sunt folosite în scopuri abuzive fiindcă sta, constituirea de profiluri pe baza rasei, etniei, vârstei, orientării sexuale și așa mai departe, nu poate fi permisă. Aș dori să mai adaug că niciunul din sistemele de colectare a datelor nu este suficient în sine. Nu putem uh, preveni actele de terorism fără un schimb de date între serviciile secrete. Acest lucru a devenit clar încă o dată, mai ales în preajma Crăciunului, când uh, am avut uh, un atentat terorist de jucat în zborul către Detroit. Da, avem nevoie de mai bună cooperare în lupta împotriva terorismului. Sub nicio formă nu doresc să resping acest acord care ar garanta siguranță cetățenilor europeni. Dar uh, cred că e just să nu existe nicio intervenție și să nu se încalce drepturile cetățenilor europeni, precum și viața lor privată și libertățile acestora. Mulțumesc foarte mult, doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi examinăm pentru a doua oară un dosar care ține de relațiile dintre noi și Statele Unite ale Americii și de protecția datelor cu caracter personal. Ni s-a spus că ar fi foarte bine dacă am avea un acord cadru transatlantic pentru protecția datelor și că ar fi un lucru deosebit de util pentru toată lumea și ar facilita mult lucrurile. Este evident că concepția noastră e mult diferită de concepția prietenilor noștri americani în domeniu. Trebuie să ne asigurăm de faptul că comisia noastră nu se va mulțumi să accepte uh, propunerile americanilor. Trebuie să fim siguri că propriile noastre norme de securitate vor fi prioritatea comisiei. De aceea avem nevoie de o definire clară a noțiunii de delict deosebit de grav. Trebuie să știm în ce condiții poate să fie acționată, trebuie să, poate să fie declanșată protecția datelor. Altfel, nu vom fi de acord cu acest acord. Acum are cuvântul domnul Carlos Coelho pentru două minute. Prizu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, doamnă comisară Malmström. Ne-am manifestat îngrijorarea în ceea ce privește transferul de date PNR către SUA, fiindcă acestea pot fi reținute ani de zile, după care trebuie să se facă verificări de siguranță și nu există o protecție juridică pentru cetățenii care nu sunt americani. Acordul pe care îl avem cu Australia și cu Canada sunt mai acceptabile pentru că respectă principiul proporționalității și există un acces limitat la date în ceea ce privește numărul de date și timpul în care pot fi uh, reținute. Sunt de acord că sunt aici reguli generale uh, care trebuie respectate în orice acord cu țările terțe. Și uh, aici avem o avalanșă de solicitări similare din partea altor state cu uh, îngrijorări mai mari în ceea ce privește protecția datelor și a libertăților umane. Și dacă dorim o reciprocitate, trebuie să ne gândim la un sistem unic pentru Uniunea Europeană care să includă Europol în întregul proces. Domnule președinte, domnule comisar, după părerea mea, acest acord uh, va fi acceptat dacă se garantează nivelul de protecție a datelor adecvat, dacă se respectă principiul necesității și proporționalității în conformitate cu regulile în vigoare. Uh, trebuie să, avem, să utilizăm doar metoda push, adică datele să le furnizăm noi și uh, să nu fie uh, preluate automat de entitățile statelor terțe care au acces la bazele noastre de da-, date. Și eu sprijin uh, propunerea raportoare de, de amânare a votului pentru a putea avea la dispoziție mai mult timp pentru a găsi uh, soluții la îngrijorările care au fost exprimate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Coeliu. Trecem acum la Uh, intervențiile spontane, doamna Țică, are cuvântul. Mersi, madame la prezident, uh, madame uh, commissioner. Protecția datelor cu caracter personal este unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Tratatul de la Lisabona întărește prevederile existente anterior prin caracterul legal și obligatoriu al Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să se facă cu respectarea directivelor patruzeci și șase o mie nouă sute nouăzeci și cinci cincizeci și opt două mii doi i douăzeci și patru două mii șase astfel parlamentul european solicită ca orice acord internaional care vizează date cu caracter personal să se încheie în condiiile în care pările semnatare au în vigoare prevederi similare celor din directivele mai sus menionate în societatea informaională i mai ales în condiiile dezvoltării infrastructurii de comunicaii de bandă largă centrul de stocare i cel de prelucrare a datelor pot fi situate în locaii sau chiar ări diferite. de aceea solicităm ca orice acord care vizează date cu caracter personal să impună ca atât stocarea cât i prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă doar în locaii în care există prevederi legale similare celor din legislaia europeană. i un ultim lucru doamnă preedintă cum îi dau cetăenii europeni acordul i mai ales în ce condiii? mulumesc. doamnă icău dar fiindcă nu mai există cereri la cuvânt îi dau cuvântul domnului lópez garrido în numele consiliului. o primă parte a concluziilor. señora presidenta bueno, quisiera referirme a tres. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte voiam să vă vorbesc despre trei îngrijorări ale mele în uh, concluzie, pentru a conchide această dezbatere foarte importantă. Uh, prima idee a fost um, ridicată de domnul Weber în momentul în care a vorbit despre posibilitatea sau, mai bine zis, șansa de a avea un uh, registru european al pasagerilor. Suntem de acord că Trebuie să existe un regulament în ceea ce privește transferul de date ale pasagerilor în sectorul aerian. Am solicitat comisiei să efectueze un studiu și am dorit ca comisia să facă o propunere privind un regulament general în acest sens. Și dacă analizăm uh, proiectul de propunere de rezoluție al doamnei Indvel, se cere acolo o evaluare a impactului privind uh, impactul acestui regulament asupra vieții private. S-ar analiza modul uh, în care eficiența și proporționalitatea pot fi împăcate. Acestea sunt, sunt concepte foarte importante. Este important să știm ce efect va avea acest sistem asupra vieții private și cât de departe pot, pot să meargă regulamentele europene. Trebuie în egală măsură să apărăm drepturile individului. Doamna Fajon a întrebat ce măsuri ar trebui să adoptăm. Eu cred că dacă uh, ne gândim la dezbaterea privind SWIFT, dar am putea să înțelegem cum stau lucrurile și acolo am căzut la acord că principiile, asupra unor principii care trebuie să fie respectate, dreptul la viața privată, la propria imagine, la ocrotirea identității, toate aceste principii trebuie să fie ocrotite, fiindcă sunt drepturi fundamentale inalienabile. Iar aici avem o situație în care drepturile fundamentale ar putea să fie subminate și trebuie să fim foarte prudenți, la fel de prudenți cum a fost uh, în cazul dezbaterii anterioare. Și a treia chestiune pe care aș dori să o menționez uh, este un concept general și eu cred că securitatea și libertatea sunt principii asemănătoare, nu se opun. Nu este o ecuație cu rezultat zero. Mai multă securitate nu înseamnă mai puțină libertate și dacă ocrotim mai mult uh, libertățile și drepturile fundamentale, dacă suntem fundamentaliști în ceea ce privește viața privată, nu înseamnă că vom avea mai puțină securitate. securitate. Din potrivă, cum am spus, uh, securitatea și libertatea se completează reciproc și se sprijină reciproc. Iar aceste două idei, două concepte trebuie să reprezinte temelia legislației noastre și bineînțeles că sunt principii foarte importante stipulate în tratatul de la Lisabona. Avem și Carta Drepturilor Fundamentale inclusă în tratatul de la Lisabona, care este un element sfânt și nu poate fi încălcată Carta Drepturilor Fundamentale. Când ne gândim, când gândim pe termen scurt, trebuie să avem grijă și să nu fim împinși într-o abordare pe termen scurt. Avem nevoie de o abordare pe termen lung ce privește securitatea. Și dacă vrem să fim rezonabili și în același timp preocupați de securitate, avem nevoie de o viziune pe termen lung, lungă, în care protejarea drepturilor individuale și libertăților individuale, individuale trebuie să fie tot timpul, tot timpul accentuate. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Malmström. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, eurodeputați. Da, am văzut filmul Minority Report, uh, care totuși um, m-a și speriat. Nu asta încercăm noi să facem cu acordul uh, PNR. Mi s-a părut că această dezbatere este foarte constructivă și am găsit multe similitudini între uh, dezbaterea despre SWIFT și aceasta. Evident că ne dorim să luptăm împotriva terorismului și să împăcăm această luptă cu protecția datelor cu caracter personal. Avem nevoie de certitudine juridică, de definiții clare și așa mai departe însă negocierile cu prietenii noștri americani ne vor permite să introducem multe garanții în acordul PNR și să aducem uh, mai multă claritate și să explicăm mai bine lucrurile negocierile uh, în domeniul TFTP ne-au arătat cât de bine pot să uh, conlucreze cele trei instituții, Comisia, Consiliul și Parlamentul. Și avem nevoie de acest gen de negociere pentru a obține rezultate optime. Am ascultat cu toată atenția dezbaterea și părerile dumneavoastră. Mi se pare că rezoluția Parlamentului este una echilibrată și înțeleaptă o să ținem cont de ea și o să ne bazăm pe ea atunci când vom elabora acest nou acord și când vom purta discuții cu partenerii noștri. În timpul audierii mele pentru postul de comisar am spus că am să încerc să am o vedere de ansamblu a tuturor instrumentelor de luptă împotriva terorismului pe care le avem la dispoziția noastră și că o să facem în așa fel încât ca toate să fie readuse în discuție în diferite circunstanțe cu Parlamentul European și să vedem cum putem să îmbunătățim lucrurile. Trebuie să aveți în vedere acest lucru pentru ca discuțiile noastre să fie cât mai transparente și să fie cât mai în profunzime. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, doamnă președinte, și mulțumesc și domnilor, doamnelor și domnilor deputați. Președinta, vă mulțumesc, doamnă comisar, și pentru colaborarea fructuoasă. Dezbaterea se încheie acum și voturile vor avea loc la următoarea uh, sesiune din luna